Good morning. Good morning everybody. Good morning. Bună dimineața tuturor. Genau. Erwarten wir noch einen größeren Ansturm von Mitgliedern oder können wir Mai așteptăm uh, colegi sau putem începe cu ordinea de zi? Genau. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Mir sind keine Aveți ordinea de zi. Aș vrea să vă prezint, să vă comunic următoarele modificări avem o modificare a ordinii de zi. Reuniunea coordonatorilor va avea loc între uh, 3 și 4, deci între 15 și 16, nu de la 17.30. Deci, uh, vă rog să fiți prezenți. Uh, am schimbat uh, ordinea de zi pentru că uh, unul dintre coordonatori nu putea veni la unul uh, dintre puncte și era important să vină. Bun, punct Punctul 9 de pe ordinea de zi va începe la 17 și un sfert și punctul 10 la 17.45. Limbile uh, disponibile le regăsiți în Cont News. Reuniunea este transmisă pe internet, ca de obicei, și cu asta ajungem la punctul 3 de pe ordinea de zi, situația din Ungaria și trebuie să votăm un aviz pe care l-am redactat eu la un uh, raport al uh, Comisiei Libe. Uh, ce era de spus s-a spus, deci dacă uh, putem începem cu votul imediat, deci vă rog să introduceți cartelele de vot în console. Are toată lumea cartele de vot? Am retras două amendamente, 8, 9 și 14. Și începem cu amendamentul 23 pentru împotrivă. Vă rog să votați. Pentru, împotrivă, verificăm imediat electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul. se uh, respinge. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 26 pentru, împotrivă abțineri. Putem verifica 26? Cred că se adoptă. Și se adoptă.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 Verificăm. Verificăm 35. S-a închis votul și se respinge clar. 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 1 pentru,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 Verificăm 13. Das ist Și se respinge. 14 a fost retras, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotrivă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 Eine Karte steckt noch und wurde noch nicht bedient. O persoană n-a votat. Bun, votul se închide și avem 12 voturi pentru și două abțineri. Mulțumesc foarte mult! Așa este, colegul Țelăr votează și el pentru, chiar dacă nu are cartela de vot, îmi cer scuze că v-am uitat. Cu asta ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Der Tagesordnungspunkt 4 würde jetzt voraussetzen, dass der Kollege Vaughan anwesend Însă el ar presupune să fie prezent colegul Vaughan. Kann die genau mit genau kann die sozialistische Fraktion uns aufklären, wann mit dem Eintreffen des Kollegen Vaughan Poate să ne spună grupul socialist cam când putem conta pe apariția domnului Vaughan? E pe drum, în regulă punctul 5 de pe ordinea de zi, nici acolo nu-l avem pe raportor. Deci nu pot să mai supun o dată la vot uh, avizul privind Ungaria. Domnule Pirinski, vă rog. Thank you, Madam Chair. I presume... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt, suntem la punctul 5? Doamne președinte, problema este că Ines, raportoarea, nu este aici. A, v-a rugat să prezentați. Curtea de conturi? Oameni buni, începe ședința la ora 9. 9 e când acolo sus scrie 0900. Ich meine, es hat hier mal früher einen Abgeordneten gegeben,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 Nu putem începe fără să fie prezenți uh, cei responsabili. Dacă crede cineva că facem uh, ședințele pentru mine, nu este adevărat. Ja gut, also um, genau. Der Kollege Vaughan, wann, wann kommt er denn? Când vine domnul Vaughan? Im Auto. Mhm. Ja gut, dann. in Maschine. Gelegenheit, dass wir noch. Ja. Are cineva ceva la diverse? Bun, atunci facem o pauză de 5 minute. Și poate administrația Parlamentului ar trebui să se gândească dacă nu merită să cumpere niște ceasuri pentru toată lumea. Bine, premisa este să te și uiți la ceas. Bun, deci facem o scurtă pauză și așteptăm să vină fie Curtea de Conturi, fie domnul Von. Ja, wir nehmen. Tut mir leid für die Unterbrechung. Wir nehmen. Îmi cer scuze pentru întrerupere. Reluăm reuniunea noastră. Colegul a sosit. Vorbim despre misiunea, pregătirea misiunii în Albania, iar planul uh, inițial de a merge și în uh, Firom, a fost abandonat. Uh. Iar colegul uh, Von are cuvântul pentru a ne prezenta misiunea în Albania. Ah, mă scuzați că am întârziat. Am, n-am fost la vot pentru că nu mi-a pornit mașina, dar am ajuns până la urmă. Apropo de misiunea în Albania, Inițial am propus să mergem în Albania și la Firom. Apoi când am văzut proiectul de program era clar că nu puteam să mergem în ambele țări o singură dată. Am fi petrecut doar câteva ore, poate o seară în Albania și apoi în fosta Republica Macedoniei. Deci nu mergem doar în Albania. Cred că e la momentul potrivit. Comisia a anunțat săptămâna trecută că doresc să înceapă discuțiile de aderare cu Albania. Știm din trecut, inclusiv uh, din raporturile Curții de Conturi din 2016, că mai sunt în continuare o serie de chestiuni privind Albania care trebuie analizate, inclusiv probleme legate de sistemul juridic, cu, legate de numirea judecătorilor. Sunt în continuare acuzații de corupție. Vor fi chestiuni pe care le vom analiza în timpul discuțiilor noastre. Colegii o să vadă imediat. Avem un proiect de program împreună cu Micael de la secretariat. Pare un proiect de program foarte bun. Vom vizita anumite proiecte și o să avem niște întâlniri cu niște miniștri și cu uh, autoritățile. În cele două zile de acolo o să avem foarte multe întâlniri, foarte multe vizite la proiecte, colegii să facă efortul și să vină din nefericire, în trecut, uh, la asemenea uh, delegații veneau foarte puțini, nu știu exact uh, care sunt cifrele acum, cel puțin acum apare să fie mai multă lume și este foarte important ca atunci când mergem în delegații să nu fim doar unul sau doi europarlamentari, ci mai mulți mulțumesc. Mulțumesc. De o vreme încoace constatăm că disponibilitatea colegilor de a participa la aceste delegații nu este foarte pregnantă. Îi urez bun venit lui Hans Ziegler, șef de unitate pentru Albania, Bosnia și Herțegovina de la DigiNear. Vă dau cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Uh, I'm very happy to... Mă bucur să vă pot uh, prezenta contextul relațiilor noastre cu Albania. În 2008 deja am avut scutirea de viză pentru Albania în 2009. Albania a făcut cerere de aderare. În 2010 am emis un aviz în care am spus că pentru începerea negocierilor uh, sunt 12 prioritori pentru Albania. În 2013 Consiliul a acordat țării statutul de țară candidat. Sunt cinci priorități care uh, urmează să fie avute în vedere, șapte au fost rezolvate, iar acum în 2016, în noiembrie, uh, cu pachetul anterior de extindere, Comisia a recomandat condiționat începerea negocierile. Era vorba de primele progrese tangibile, primele progrese uh, tangibile și credibile privind uh, selectarea judecătorilor. E vorba de procesul, de prog programul de selectare a judecătorilor. E un program care este monitorizat uh, de către o operațiune internațională de monitorizare condusă de Uniunea Europeană. Sunt șapte judecători și procurori din Uniunea Europeană și din Statele Unite. Avem o echipă de, de susținere pentru eliminarea lor. E vorba de toți cei 8.000 de judecători care vor fi examinați uh, de această comisie, legăturile cu corupția, cu crima organizată și care sunt performanțele lor profesionale. E un proces unic care tocmai a început acum câteva săptămâni. Avem deja 20 de judecători și procurori care trebuie să părăsească sistemul judecătoresc. Unul dintre ei au fost uh, uh, scoși de organismul de examinare, alții și-au dat demisia pentru că n-au dorit să participe la această examinare, care e o procedură publică și care scoate la lumină o serie întreagă de lucruri. Deci este un efort foarte mare pentru a combate corupția la nivelul sistemului judiciar. Vom putea discuta cu observatorii internaționali. E vorba de un proiect de 10 milioane și se poate discuta cu directorul de proiect. E un proiect foarte interesant legat de agenda politică. Aceasta a fost condiția pentru ca Albania uh, să, să poată porni uh, discuțiile de aderare. Este un proces care va dura vreo 2-3 ani și Albania l-a acceptat. Săptămâna trecută și-a făcut recomandările totale, adică recomandări fără condiții pentru a începe negocierile de aderare, pentru că acest criteriu este considerat îndeplinit. Celelalte cinci priorități pe lângă cel legat de sistemul judecătoresc, care este prioritatea numărul doi. E vorba de reforma administrației publice, combaterea corupției, combaterea crimei organizate și drepturile omului. Aici s-au făcut progrese suficiente pentru a trece la etapa următoare. Asta nu înseamnă că și-au făcut toată tema, ci au făcut tot ce trebuie, pentru că Urmează o perioadă intensă de reformă în momentul în care încep negocierile de aderare și în momentul în care se stabilesc standardele și etaloanele pentru fiecare capitol. Uneori durează 6, 7, 8 ani pentru diversele capitole, cum ar fi 23 și 24, adică sistemul judecătoresc și afacerile interne, ceea ce ne interesează foarte mult. Comisia recent a emis o strategie pentru Balcanii de Vest și domnul comisar Juncker președintele Comisiei a fost în Albania în februarie, la sfârșitul lunii februarie, și în strategia aceasta, pe de-o parte, avem o perspectivă clară pentru aceste țări, adică există perspectiva de aderare, noi suntem serioși din acest punct de vedere, dar în termen foarte puțin diplomatic s-a spus că în starea actuală statele acestea nu pot adera, trebuie să-și îndeplinească ce au de făcut, mai ales în ceea ce privește statul de drept. Strategia aceasta uh, a anunțat că în viitor se va concentra pe șase probleme emblematice legate de cheltuieli, și anume agenda digitală, statul de drept, siguranța și migrația, securitatea și migrația, conectivitatea, adică transportul și energia în Balcanii de Vest, dar și cu Uniunea Europeană, dezvoltarea socioeconomică și apoi reconcilierea și relațiile de bună vecinătate, pentru că vorbim de o regiune în care în anii 90 a avut loc uh, războaie sângeroase și acte de terorism. Deci e nevoie de reconciliere și de relații de bună vecinătate pentru a evita ca țările care sunt uh, membre sau care vor să devină membre să nu se șantajeze unele pe celelalte. Noi nu vrem să importăm conflictele bilaterale, ele trebuie să fie rezolvate înainte ca statele să adere la Uniunea Europeană. Deci acesta este contextul. Doamna Mogherinu, vicepreședinta, a fost acolo săptămâna trecută, a anunțat recomandările făcute de comisie. Domnul președinte Tusk este acolo săptămâna asta după cum spuneam, a fost și președintele Juncker, deci este o perioadă foarte plină de evenimente. Veniți și dumneavoastră este în uh, această perioadă, veți fi acolo în perioada săptămânii europene, e vorba de 9 mai, ziua Europei. Deci, în momentul în care vorbim de proiecte, sunt proiectele pe care le-ați ales. Proiectele pe care le-ați ales arată foarte bine toate fațetele programelor pe care le veți vedea la Tirana, un laborator privind siguranța alimentară la Tirana, V-am vorbit de monitorizarea internațională privind selectarea judecătorilor. La Flora veți face o deplasare în teren și veți vedea oficiul pentru forța de muncă și un, budget de, un proiect de reportare, raportare bugetară. Uh, avem un asemenea proiect cu Albania și avem, bineînțeles, și achiziții tradiționale și un fel de gestionare indirectă, nu se face însă foarte mult, doar 5% se autogestionează în ceea ce privește uh, achizițiile publice, dar sunt și anumite operațiuni privind raportarea bugetară și le veți analiza. Veți analiza la Flora și proiectul de turism de pe malul apei, deci veți vedea și un proiect de transport, care e puțin mai greu. N-am ales numai proiectele care merg bine, există întârzieri, acolo se va face uh, o altă licitație. Când și veți vedea acest lucru la Flora, sunt cinci proiecte care vă vor arăta exact cum stau lucrurile. Colegii noștri de la delegație sunt gata să vă primească și așteaptă cu nerăbdare vizita dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Aproape că îmi pare rău că nu pot veni. Mi se pare o țară importantă. M-ar interesa ce fel de cooperare regională există în zonă din Albania cu țările din uh, jur. Ce ați spus despre inițiative este remarcabil și Mi se pare, frum- mi se pare bine că um, cei de la comisie și-au uh, rafinat uh, procedurile. Este un aspect pozitiv. Noi uh, uh ne ocupăm uh, foarte îndeaproape de mecanismul uh, de verificare de MCV și poate că este o greșeală că nu-l facem pentru Croația. Mă întreb ce fel de cooperare economică există în regiune și ce fel de idei în acest sens există. Pentru că eu cred că țările care nu se suportă reciproc, bineînțeles își importă conflictele în Uniunea Europeană și, sincer, asta ne mai lipsea, noi conflicte. Deci, în acest uh, jumătate de an uh, dorim să discutăm și despre cum funcționează economia acestor țări, cooperarea lor și cum merg, ce se întâmplă cu fondurile noastre ce merg acolo. Mă întreb către colegi să văd dacă mai au întrebări. Toată lumea își citește mail-urile. Domnule Pirinski, vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două întrebări scurte, dacă îmi permiteți. Una se referă la ce s-a menționat, și anume proiectele regionale, și mă întreb dacă se monitorizează cumva o legătură pe coridorul de transport care a fost, e discutată de cel puțin 20 de ani și care a devenit așa un fel de figură mitică coridorul numărul 8, care ar trebui să lege Bulgaria, Macedonia și Albania, de la Marea Neagră până la Adriatică. Este o problemă pentru că e vorba de uh, fosta Republică Iugoslava Macedoniei, care e un obstacol, e vorba de numele acestei țări. Ținând cont de ce s-a întâmplat în ultimul timp, credeți că este o chestiune care ar trebui avută în vedere, care ar trebui pentru că ar putea să deschidă o nouă dimensiune, să dea o nouă dimensiune pentru legăturile dintre Est și Vest sau Vest și Est poate să deschidă foarte multe posibilități. Și a doua întrebare se referă la cea menționat uh, doamna președintă și anume MCV-ul care se referă la uh, statul de drept și la corupție. Dacă ne gândim la Albania, în ce măsură aveți în vedere influențele transfrontaliere pentru că se vorbește mult despre corupție, despre activități infracționale ilegale, iar ele nu se rezumă numai la interiorul graunețelor unei țări. Deci se pune problema extrapolării unor structuri care sunt bine înrădăcinate și care vin din țări uh, de unde au pornit acest tip de practici. Mulțumesc foarte mult! Herzlichen Dank. Domnul vă rog. Da, mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Într-adevăr, dimensiunea regională, cooperarea regională, este o chestiune esențială pe care o accentuăm în acordul de stabilizare și asociare, dacă îl comparăm cu celelalte acorduri, cu Polonia, Ungaria, datorită trecutului și războiului, cooperarea regională și reconcilierea reprezintă elemente importante încă de la început în anii din urmă a fost reaccentuată această problemă și a fost întărită. Și menționez uh, summitul de la Sofia, care va avea loc în mai. Președinția bulgară a organizat acest, uh, această reuniune la nivel înalt, uh, Consiliul European se va întâlni prima dată cu liderii celor șase țări din Balcanii de Vest, ceea ce e un mesaj foarte clar. De câțiva ani avem asemenea reuniuni cu cele șase țări prezentăm idei, le dăm surse de inspirație, idei pe care trebuie să și le asume, nu zona economică de, de acolo este importantă, acolo încercăm să punem în, în aplicare diverse măsuri, statele preiau cât mai mult mm, din, și elimină diversele bariere, nu numai cele vamale, dar și cele teritoriale, uh, Uh, au ajuns, încearcă să-și facă recunoașterea reciprocă a calificărilor ca să permită mișcarea forței de muncă între aceste țări. Organizăm, de asemenea, schimburi de oficiali la nivelul administrației de stat. Oficialii uh, din Albania se duc în Serbia și invers. Deci ne avem în vedere reconcilierea. Iar Albania și poate ar fi interesant de văzut care acest aspect, dacă vrem să vedem care este dimensiunea uh, regională. În Albania are, se află sediul uh, oficiului de schimb pentru tineret, după model german sau polonez. A fost modelul uh, pe care l-au folosit pentru a organiza acest oficiu pentru schimburi la nivelul tineretului și pentru fondurile EPA. Uh, este ceva, un element în care Albe, Albania este foarte implicată. Primul ministru Rama a organizat uh, o reuniune la nivel înalt, a, a avut loc la Dureș anul trecut. Sunt foarte implicați și susțin asemenea evenimente și s-a schimbat și atmosfera. Știm că sunt tensiuni între Serbia și Albania, din cauza regiunii Kosovo, dar este foarte important să vedem ce se întâmplă. Iar când vorbim de coridorul 8, trebuie să spun că împreună cu colegii pot analiza această chestiune. Analizăm programele, programele naționale IPA. Înce- trebuie să verific cu colegii de la celelalte direcții să vedem că proiectele pe care le-am propus noi sau delegația pe care am propus-o noi Uh, toate cele cinci alese de dumneavoastră sunt în programul IPA național. E vorba de programe mari pentru toată regiunea, care cuprind mai mult de o țară, dar problema uh, va fi analizată și voi reveni într-o reuniune bilaterală pentru Coridorul 5. Mulțumesc. Coridorul 8, mulțumesc. Da, da, da, mulțumesc. La un punct aș dori să mai adresez o întrebare. Reputația Albaniei este una dintre cele mai rele, ca să nu spun cea mai rea, în, populația, în rândul populației europene. Știm asta din toate sondajele. Ce face guvernul în acest sens? pentru că eu cred că va fi unul dintre obstacolele principale uh, în calea însă și a ideii de aderare. Și eu sunt uh, îngrijorată. Nu știu dacă jumătate de an înainte de alegerile europene, uh, deci cu șase luni înainte de alegerile europene, ne putem bucura de un summit cu statele din Balcani am o dilemă, să zic așa. Înțeleg că nu putem numai să promitem aderări, ci că trebuie să și ne îndreptăm înspre asta și că asta ajută la reforme și așa mai departe. Înțeleg că este în interesul Uniunii Europene să se facă aceste reforme și să se ajungă la ordine în aceste state, însă constat și o respingere din partea cetățenilor europeni față de uh, Uh, aderarea, față de noi aderări, uh, noi extinderi și aceste extinderi. Poate e numai în țara mea, dar uh, um, cred că este mai extins. Nu se poate să existe din nou <coughs> sau noi tipuri de rabat și da, bine, nu putem numai să negociem, la un moment dat trebuie să și obținem ceva, dar asta este întrebarea. Care este planul pentru îmbunătățirea reputației? Pentru că nu vor fi suficiente niște campanii. Domnule Ziegler, vă rog. Firește, aveți dreptate. De începerea negocierilor de aderare nu înseamnă că o să adere mâine. Este o etapă înseamnă și mai multă presiune, înseamnă chestiuni mai specifice în ceea ce privește cerințele noastre. E un proces care să dureze mulți ani, lucru care e foarte clar. Și bineînțeles, bineînțeles numai prin reforme credibile putem să arătăm și albanezii pot să arate și guvernul poate să arate că sunt serioși, că sunt credibili și aveți dreptate, există o chestiune legată de reputația Albaniei. Și trebuie avută în vedere și poate fi avută în vedere doar prin rezultate, prin nimic altceva. Considerăm că dacă comparăm cu alte țări din Balcanii de Vest, guvernul albanez merge departe în dorința de a face reforme. Lucrul ăsta se vede pentru că ne permite nouă să analizăm foarte îndeaproape ce fac. Când veți fi acolo, o să vedeți această operațiune de monetarizare internațională. Nicio altă țară n-a permis Uniunii Europene să facă parte dintr-un grup de experți care hotărăște dacă un judecător este demis sau nu. Nu este o chestie pasivă, ci este foarte activă Uh, sigur, uh, observatorii au drepturi procedurale, deci albanezii uh, permit garzei, gărzii financiare din Italia și să fotografieze toată țara, și asta e cofinanțat din fonduri europene, să vadă dacă se cultivă droguri sau nu. Nu există nicio altă țară care să fi permis uh, spațiul aerian să fie deschis pentru a fotografii. Asta nu înseamnă că problema e rezolvată, dar asta înseamnă că ne permit să analizăm îndeaproape ce fac și au voința să facă ceva. Firește că o să dureze, au făcut eforturi, au avut loc multe confiscări de droguri. Sigur că sunt rețele. Ați vorbit de dimensiunea transnațională a infracțiunilor. Sigur că e o problemă și uneori dimensiunea transnațională ajunge și în Uniunea Europeană, deci trebuie să existe cooperare. Nu de multă vreme, ca partea acestei cooperări, arătată uh, și în strategia pentru Balcani, avem, cum spuneam, uh, ofițeri de legătură ai Europol uh, care sunt deplasați în Albania și Albania are ofițeri de legătură la Haga. Legăturile s-au intensificat toate, între toate țările, o țară singură nu poate să facă acest lucru. Dar aveți dreptate că o țară trebuie să convingă prin rezultate, prin rezultate credibile, obținute în timp. Și numai în felul acesta Albania va reuși să-și depăsească problema de reputație. Dacă mi-aduc aminte bine, pentru că mă ocup de, uh, eu știu, a, de uh, extindere de vreo 12 ani, mulți ani, am început cu Polonia și atunci erau probleme legate de reputația Poloniei. S-au făcut foarte multe glume atunci la televiziunea germană și nu o să le repet. Iar Polonia a trecut, a depășit această etapă. Și nu vorbesc acum de aspectele politice, ci vorbesc de chestiunile care erau uh, miza acelor momente. Polonia le-a depășit și acum Polonia are altă reputație. Deci e un drum lung de parcurs. Autoritățile albaneze sunt absolut conștiențe și de aceea vor să intre în etapa următoare pentru a fi într-o poziție mai bună și sub presiunea Uniunii Europene să, să aibă realize, realizări, să facă lucrurile așa cum trebuie în țara lor. Mulțumesc! Äh, Mulțumesc! Da, deci äh, a venit momentul să mergem în delegația acolo. Merg Givon, Von, Marinescu, Cernețchi și domnul Clint. Domnul Vali a renunțat astăzi. Dacă mai există persoane interesate, cred că ar fi bine dacă am găsit și alți voluntari pentru această delegație. Mai e loc și eu ieri am încercat să-i fac reclamă pentru această delegație colegului Ashworth, dar fiecare are o scuză bună. Mulțumesc foarte mult și uh, menținem contactul. Cu aceasta ajungem la punctul 5 de pe ordinea de zi, raportul special al uh, Curții de Conturi privind libera circulație a persoanelor. Um, libera circulație a lucrătorilor. Uh, este un subiect important. Astăzi se votează în alte comisii revizuirea Comisiei privind detașarea Raportoarea este mm, reprezentată de doamna Pirinski, iar din partea Curții de Conturi este domnul Pufan. Uh, bun venit! Domnule Pufan, aveți cuvântul. Merci beaucoup, Madame Président, euh, pour le parole. Euh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor. În 2018, Uniunea Europeană a sărbătorit a cincea aniversare a regulamentului fondator care a consacrat libera circulație a lucrătorilor. Asta implică abolirea în toate statele membre a oricărei forme de discriminare bazată pe naționalitate în ce privește angajarea, remunerația și alte condiții de muncă și de angajare. În 2015, 11,3 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene au uh, lucrat într-un alt uh, stat membru al Uniunii decât în cel uh, al cărui naționalitate o au. Aceste cifre reprezintă 3,7% din ansamblul populației Uniunii Europene cu vârstă legală de a putea fi angajat. 1,1 dintre acești cetățeni au schimbat statul membru în care lucrează în 2014. Alte 1,3 uh, milioane de persoane uh, traversează în mod cotidian uh, o frontieră pentru a lucra într-un alt stat membru decât în cel în care sunt rezidente. În ce consta munca noastră pentru, aceste, pentru acest raport? La sfârșitul acestui raport pentru mobilitatea lucrătorilor am evaluat modul în care libera circulație este garantată de comisie și cum apreciază eficacitatea acțiunilor cu Uniunea Europene care să le faciliteze mobilitatea. În octombrie 2016 în iulie 2017 am analizat uh, instrumentele info- informaționale create de comisie pentru a susține lucrătorii care doresc să se stabilească într-un alt stat membru, precum și eficacitatea cheltuielilor Uniunii Europene finanțate din FS și din programul ISI. Pentru a susține mobilitatea lucrătorilor în perioada de programare 2014-2020. De asemenea, ne-am uh, am vizitat autoritățile naționale din Germania, Luxemburg, Polonia, România și Regatul Unit și am examinat 23 de proiecte Uh, transfrontaliere finanțate din dosarul EURES și din dosarul ESI în 2015 și în 2016. Uh, suplimentar am uh, făcut o anchetă privind funcționarea rețelei EURES și am analizat calitatea locurilor de muncă, ofertelor de muncă publicate pe portalul EURES pentru a vedea mobilitatea angajării. Ce am putut constata? Comisia a creat uh, instrumente cum ar fi Europa VU, EURES și SOLVI pentru a garanta libera circulație a angajaților, a lucrătorilor și a statelor, în statele membre și pentru a avea informații pentru cetățenii care lucrează pe uh, teritoriul statelor lor sau pentru resortisanții care doresc să lucreze într-un alt stat membru. Totuși, Comisia are informații incomplete privind maniera în care funcționează în practică libera circulație. Uh, lucrătorii trebuie informați uh, în legătură cu drepturile lor și trebuie să poată denunța orice discriminare față de libertatea de circulație dincolo de propriul său sistem uh, și de rețeaua juridică, Comisia nu are cunoștință de cazurile discutate care apar la nivel național, care nu îi sunt comunicate în mod sistematic. Apoi, angajații, lucrătorii se confruntă cu obstacole care chiar dacă nu pot constitui încălcări ale drepturilor lor, sunt totuși susceptibile să le afecteze mobilitatea, obstacole cum ar fi nerecunoașterea calificărilor, bariera uh, lingvistică sau portabilitatea drepturilor de pensie. Aceste obstacole trebuie examinate în lumina potențialului neexploatat uh, al mobilității lucrătorilor europeni, în 2014, diferite anchete au arătat că aproximativ 2,9 milioane de cetățeni ale Uniunii Europene doreau să se instaleze într-un alt uh, stat membru în 2015, dar că doar uh, mai puțin de un milion dintre ei au făcut acest lucru. Slăbiciuni la nivelul uh, urmăririi acțiunilor finanțate de Uniunea Europeană pentru a facilita mobilitatea lucrătorilor. În cadrul perioadei de programare actuale, statele membre puteau recurge la fondurile FS pentru activitățile lor legate de mobilitatea lucrătorilor europeană, precum și pentru elaborarea de programe și stagii specifice de mobilitate la nivel local, regional, național și transfrontalier. În 2013-2014, în momentul aprobării programelor uh, multi, operaționale relevante, Comisia n-a controlat să vadă în ce măsură statele membre au programat efectiv acțiuni în favoarea mobilității lucrătorilor și, prin urmare, nu știm în ce măsură au făcut uh, apel la fondurile FSE. Principala sursă de finanțare în favoarea, uh, a măsurilor în favoarea mobilității lucrătorilor uh, și pe care o putem măsura este Programul European pentru Angajare și Inovare Socială, ISI, gestionat de Comisie. Am examinat 23 de proiecte transfrontaliere EURES susținute de EZI și am constatat că puține proiecte aveau o definiție a noțiunii de bune rezultate, de exemplu, numărul scontat de solicitanți de loc de muncă. Proiectele prezentate nu aveau suficiente date pentru a permite o agregare a rezultatelor la nivelul întregului program. Portalul EURES privind mobilitatea forței de muncă este principalul instrument al forței al Uniunii Europene pentru a facilita mobilitatea lucrătorilor, dar o mare parte din uh, ofertele disponibile la nivel național nu sunt publicate acolo. De altfel, analiza ofertelor care pot fi consultate pe portal a arătat că ele nu conțineau anumite informații importante pentru solicitanții de locuri de muncă, cum ar fi nivelul remunerației sau data limită de depunere a candidaturilor. Conform Comisiei, uh, uh, o serie întreagă de plasamente nu au fost uh, Nu au presupus implicarea Consiliului Euresc. Implicarea acestora a fost într-un număr foarte mic. Am formulat o serie de recomandări în ce privește schimbările care trebuie făcute. Crearea unor instrumente care să faciliteze uh, circulația lucrătorilor sau semnalarea uh, discriminărilor. Utilizarea datelor privind fluxul uh, lucrătorilor, natura mobilităților și dezechilibrele de pe piața, de, piața muncii îmbunătățirea conceperii mecanismelor europene în favoarea mobilității a lucrătorilor, mai ales pentru a asigura o mai bună urmărire a performanțelor. Întărirea urmăririi eficacității eh, dosarelor EURES-EZI, mai ales începește plasarea profesională. Și, în fine, transformarea portalului într-un veritabil uh, instrument de plasament și recrutare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, a fost uh, un raport uh, foarte interesant. Le mulțumesc și interpreților. <laughs> Domnul Perinski. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum ați subliniat, este un subiect foarte important și este foarte sus uh, pe uh, agenda noastră de discuții. Raportul ar dori să sublinieze următoarele lucruri. Raportul prezentat de curte este uh, extrem de important pentru că se referă la o chestiune fundamentală și anume libertatea de mișcare a lucrătorilor în Europa. Membrul curții, domnul Pofan și echipa sa, merită felicitări pentru munca depusă și mai ales pentru faptul că observațiile și recomandările nu vizează doar modul în care sunt cheltuiți banii publici, dar dau atenția cuvenită și modul în care Comisia și statele membre uh, susțin și promovează această libertate fundamentală. Din uh, concluziile auditorilor devine evident că există în continuare provocări la începește libera uh, circulație, cum ar fi eliminarea barierelor existente față de recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale și ușurarea acestui proces, transformarea lui într-un proces cât mai prietenos cu utilizatorii, atât pentru uh, lucrători cât și pentru administrațiile naționale. O altă observație e nevoia unei mai bune coordonări a sistemelor de securitate socială, în special începește schemele suplimentare de pensii, pentru a elimina orice uh, uh, factor care să uh, nu stimuleze mobilitatea. De asemenea, Comisia trebuie să ia notă de recomandările curții și să vină cu propuneri relevante pentru a răspunde acestor recomandări. Printre alte chestiuni, Există problema cerințelor pentru proiecte transfrontaliere de mobilitate finanțate în cadrul programelor de angajare și de inovare socială care au fost menționate. Comisia și în special DG Employment ar trebui să abordeze aceste probleme în următoarele apeluri de propuneri și să includă indicatori obligatorii de rezultate care să permită în practică să se măsoare valoarea adăugată a fondurilor europene și impactul susținerii oferite. Nu mai puțin important, DG Amplo ar trebui de asemenea să creeze orientări pentru coordonatorii naționali EURES și pentru autoritățile de management din uh, ESF referitor la cum să se asigure adiționalitatea fondurilor ESF și asta care sunt țintite asupra acestei chestiuni a promovării mobilității transfrontaliere. Trebuie stimulate autoritățile uh, naționale pentru a folosi mai mult uh, oportunitățile oferite în cadrul programelor operaționale ESF pentru a susține astfel de proiecte de mobilitate. Aceste oportunități pot ajuta la reducerea șomajului în statele membre și în, în regiuni, europene și pot uh, rezolva probleme legate de uh, lipsă de forță de muncă sau de anumite capacități. Mobilitatea lucrătorilor este una dintre pietrele unghiulare ale pieței unice, dar este clar că există în continuare obstacole persistente în calea creierii unei piețe unice europene a muncii. În ciuda eforturilor de promovare a uh, portalului EURES pentru mobilitatea locurilor de muncă, ca un instrument cuprinzător uh, și util pentru toți europenii, se dovedește că unele state membre publică doar o parte foarte mică din locurile de muncă disponibile în bazelor de date. În 8 din cele 22 de țări eliminate, 8% dintre uh, locurile de muncă vacante au fost publicate pe portal. În uh, Olanda, Marea Britanie sau Danemarca, acest procent variază între 9 și 16%. Mai mult, în aceste state membre, numărul de oferte publicate a scăzut cu aproximativ 15% în 2016 comparat cu anul anterior. Mai mult, auditorii și-au exprimat uh, preocuparea în legătură cu calitatea joburilor oferite pe portal. 39 din, din locurile de muncă uh, oferte nu conțineau nici măcar informații despre care era deadline-ul uh, până la care se putea aplica. Uh, statele membre trebuie să respecte recomandarea curții de a transforma acest portal de mobilitate a slujbelor într-un într instrument eficient și real. Curtea de audit a identificat o serie întreagă de probleme care cer acțiuni rapide din partea instituțiilor naționale și europene pentru a promova libera Uh, libera mișcare a muncitorilor și o piață a muncii unică reală. Mulțumesc! Da. Și în mod excepțional, Martin are cuvântul pentru un uh, scurt raport. Mulțumesc Curții Europene de Audit pentru acest raport. Cum ați spus, doamnă președinte, va exista un vot foarte important astăzi în Comisia Amploa nu despre mobilitatea forței de muncă, ci despre libertatea serviciilor, cred că sunt conectate, au legătură aceste chestiuni. Cum a spus pe bună dreptate colegul Pirinski și noi colaborăm foarte strâns în Comisia Ampla pe aceste chestiuni, libertatea de mișcare a europenilor este piatra angulară a cetățeniei europene și este baza baza juridică este menționată în tratate. Deci, cum am spus în prezentare, 4% din populația care lucrează beneficiază de această libertate fundamentală oferită de Uniunea Europeană. Sigur, cifra ar putea fi mai mare. Mobilitatea forței de muncă la noi încă este de 10 ori mai mică decât în Statele Unite. Știu că situația e diferită, dar chiar și așa cifrele s-ar putea îmbunătăți. Trebuie să ne concentrăm pe eliminarea barierelor și obstacolelor, mai ales celor de, pe, care există de mult. Trebuie să simplificăm regulile și procedurile și să creștem și conștientizarea uh, în rândul cetățenilor europene în legătură cu aceste instrumente. O mai bună mobilitate a forței de muncă în europeană ar ajuta la reducerea șomajului, mai ales în rândul tinerilor, pentru că dacă vă imaginați diferențele între regiuni. Unele, într-unele zone acest șomaj în rândul tinerilor este 50%, în timp ce în alte țări, cum e țara mea, uh, angajarea e la o rată foarte mare. Deci ar trebui să abordăm această chestiune a mobilității și a lipsei de capacități, deficitului de pregătire pe care încă o avem în Europa. Am câteva întrebări pentru comisie și pentru curte, pentru că sunt câteva lucruri la care cred că am putea intra în detaliu. Am văzut cifrele legate de mobilitatea uh, forței de muncă pe baza țării de reședință și uh, cel mai uh, ciudat mi se pare că cei mai activi angajați sunt cei din Marea Britanie, ceea ce e interesant, dar acești lucrători vor fi cei mai vulnerabili din cauza Brexitului. Deci asta mi se pare foarte interesant și vreau să știu cum vom aborda această chestiune. Apoi, uh, Curtea de Audit a spus că Comisia Europeană nu are suficiente informații în legătură cu mobilitatea reală și că nu uh, face suficiente eforturi ca să fie recunoscute calificările și pentru a elimina barierele lingvistice și așa mai departe. Deci de ce nu are Comisia informații reale? E o problemă de disponibilitate a datelor, problema vine de la statele membre, de lipsa schimbului de informații, deci care e problema? Apoi, o altă întrebare. Ce are de gând, ce planifică Comisia pentru următorul CFM? Uh, cum va fi reflectată mobilitatea în propunerile Comisiei Europene pe care le vom vedea pe 2 mai? cum putem uh, să le reflectăm și care vor fi propunerile concrete de îmbunătățire și, nu în ultimul rând, din perspectiva Comisiei de Control Bugetar, știți că eficiența fondurilor e foarte importantă pentru noi și vorbim din ce în ce mai mult de valoarea europeană adăugată a fondurilor europene. Nu cred că este ceva mai concret decât uh, mobilitatea forței de muncă. Niciun alt exemplu unde putem arăta cetățenilor în practică valoarea europeană adăugată. Deci cum putem aborda această chestiune în viitor privind mobilitatea forței de muncă? Mulțumesc foarte mult! Domnul Kuhn, mulțumesc, doamnă președinte. Uh, o întrebare pe scurt uh, către comisie. Mulțumesc Curții de Conturi pentru raport. În acest context, am uh, discutat cu um, uh, un uh, om care se ocupă de regiunea Rinului um, și se ocupă de um, intermedierea forței de muncă. El, de el depinde practic totul. Cum putem face pentru ca munca sa să fie sprijinită? Toate aceste puncte EURES Um, trebuie să fie susținute, să, fie, um, să aibă mai multe resurse. Cum poate Comisia uh, să facă acest lucru? Mulțumesc. Domnul Ashworth. Thank you very much, Chairman. I, I just... Mulțumesc foarte mult. Vreau să susțin uh, comentariul uh, făcut mai devreme legat de lipsa de informații publice și de date în această chestiune. Vin din Marea Britanie, unde mobilitatea forței de muncă a adus beneficii imense economiei și asta se poate vedea oriunde. Vorbim de o țară în care libertatea de mișcare a forței de muncă a, a fost un subiect foarte controversat și majoritatea controverselor acestora s-au bazat pe niște credințe care erau false. A existat o dezbatere publică în care s-a spus că uh, Libera circulație a forței de muncă permite angajatorilor să uh, reducă salariile uh, celor care locuiesc în țara respectivă. Nu există niciun fel de dovezi care să susțină această idee. Dar există această percepție, pentru că de obicei angajații uh, cu cele mai reduse calificări sunt cei mai vizibili cu alte cuvinte, nu îi vezi pe medici sau pe banchieri, dar cu siguranță îi vezi pe cei care lucrează în industria alimentară sau lucruri de genul acesta. În al doilea rând, e vorba de accesul la beneficiile sociale. Iarăși este o percepție că această problemă e legată de libertatea de circulație. Întrebarea mea este, crede auditorul că Comisia în special nu a reușit să pună toate aceste informații, toate aceste fapte uh, sub ochii publicului, că nu a corectat informațiile greșite și că din cauza aceasta a pus în pericol un proces care, după mine, e foarte important și anume libera uh, circulație. Mulțumesc, uh, reprezentantul Direcției Generale pentru Afaceri Sociale. The question, the comments, I will try to... Mulțumesc pentru întrebări și comentarii. Voi încerca să răspund. De regulă se mulțumește curții în activitatea pe care am avut-o și discuțiile pe care am avut anul trecut, într-adevăr am avut o relație foarte constructivă și discuții foarte interesante, deci nu e doar o mulțumire formală. Și uh, după cum ați văzut, uh, uh, acceptăm toate recomandările și acționăm în consecință. Voi încerca să spun trei lucruri. Mai întâi, în legătură cu subiectul uh, ca atare, în al doilea rând în legătură cu uh, recomandările și în al treilea rând cu principala lecție pe care am învățat-o din acest exercițiu. Uh, nu, vă mai, nu voi repeta ce au spus deja foarte mulți vorbitori, dar evident miza este libera circulația angajați a lucrătorilor, care este un principiu central al proiectului european. Concret vorbind, e vorba despre posibilitatea ca cetățenii europeni, angajați europeni să uh, circule liber și să muncească, să ia parte la viața economică și socială a oricărui uh, stat uh, european membru. Acum câteva săptămâni ați citit raportul anual pe care îl publică Comisia privind mobilitatea forței de muncă și acolo sunt foarte multe cifre, date în legătură cu uh, uh, angajații care se mișcă în Europeană. Cine sunt, unde se duc, ce fac. Vă rog să vă uitați la acest raport pentru că sunt acolo niște cifre foarte interesante. Uh, e un raport pentru 2017 și e, e foarte interesant. E un raport pe care l-am E un fenomen pe care l-am văzut și în trecut și pe care îl confirmă acest raport, confirmă tendința, și anume că mobilitatea uh, forței de muncă în Europeană e o realitate, în mod evident, dar și că ea crește. Curtea a menționat 11 uh, milioane, noi menționăm o cifră de 17 milioane, dacă ne gândim și la cei care s-au pensionat deja sau, sau la membrii de familie deci, în Uniunea Europeană avem cam 17 milioane de cetățeni europeni care au făcut, uh, au luat această uh, au făcut această alegere dificilă de a se muta în alt stat membru. Uh, vedem o tendință și în legătură cu angajații detașați. Dacă comparăm comparăm cu cifrele de acum 10 ani, s-a dublat de la 1,3 milioane la 2,3 milioane, dacă mi amintesc corect. La fel și pentru navetiști, eh, pentru transportul internațional, cifrele cresc. Așadar, ce facem la nivel european? Evident, avem o politică ce anume de a interzice orice discriminare pe baza naționalității, să eliminăm toate obstacolele. Avem un cadru legal foarte important, deci avem eh, reglementări, avem directive, și probabil ați văzut că în ultimii 3 sau 4 ani au fost discuții intense în legătură cu acest uh, cadru juridic, uh, cu adoptarea directivelor uh, de aplicare. Cea mai recentă activitate se referă la detașarea lucrătorilor și sperăm că Parlamentul își va da acordul asupra acestei revizuiri pe care am început-o în 2016. Deci avem o uh, politică, avem un cadru juridic și apoi avem instrumente. Avem uh, instrumente, comitete în care discutăm cu reprezentanții statelor membre, cu partenerii sociali, avem instrumente cum ar fi uh, portaluri, rețele și avem programe care finanțează unele proiecte. Și aici vorbim evident de, program, de Fondul Social European și de programul EASY toate lucrurile acestea sunt uh, legate unele cu alte. Instrumentele noastre trebuie să reflecte ambițiile noastre mm, de, legate de politici. Uh, curtea s-a concentrat pe aspectele legate de instrument și dați-mi voi să revin acum la recomandări, al doilea mm, subiect. Încă o dată aș vrea să citim titlul raportului care cred că reflectează, reflectă toate mesajele cheie ale curții libera circulație a lucrătorilor, o mai bună țintire a fondurilor care să ajute mobilitatea angajaților. Deci aveam un set de recomandări adresate Comisiei cât și statelor membre, care evident că joacă un rol critic și ele, în legătură cu um, o mai bună um, măsurare a fenomenului. Într-adevăr, trebuie să întrebăm pe acești oameni uh, pe acești lucrători dacă uh, ce li se oferă este suficient uh, și este eficient mai ales și așa mai departe. Uh, curtea menționează aici Solvit, EU Europe și US. Mă voi referi la acest ultim aspect, pentru că celelalte sunt instrumente importante, dar sunt în alte departamente ale Comisiei. Și uh, în ce privește portalul, uh, cred că e un lucru impresionant. Nu trebuie să vă spun eu acest lucru. Cifrele sunt impresionante. În fiecare lună avem uh, peste 4.000 de accesări ale portalului EURES și dar, dar într-adevăr cred că putem să măsurăm, să vedem cum putem îmbunătăți și simplifica portalul. Începește instrumentele. Cred că trebuie folosite mai bine informațiile ca să identificăm discriminările împotriva libertății de mișcare. Și aș vrea să fac aici legătura cu recomandarea numărul 3, îmbunătățirea colectării și utilizării datelor privind mobilitatea forței de muncă. Suntem de acord că ar trebui să vedem cum se, îmbună- se pot îmbunătăți lucrurile. Și mă voi întoarce la al treilea, a treia parte a intervenției mele, Comisia a adoptat o propunere care eh, creează Autoritatea Europeană în domeniul forței de muncă și una dintre sarcinile acestei autorități se referă la evaluarea de risc și la analizarea, analiza de risc și asta va ajuta la îndeplinirea acestei recomandări. Recomandarea 4 se referă la îmbunătățirea uh, designului eh, fondurilor europene Aici, uh, analiza curții și recomandarea curții este creșterea sinergiilor dintre fondurile european uh, Fondul Social European și programul ISI. Aici știți că sunt uh, niște limite, dar putem face anumite lucruri. Fondul, European, Fondul Social European este în management comun, ISI este în um, management direct, dar putem face unele lucruri și intenționăm ca pe 2 mai să venim cu o propunere bună, sperăm noi. Înțelegeți, sper că în acest moment e dificil să spun ceva. Microfonul, președintele, vă rog să terminați pentru că e o prezentare foarte scurtă. Și apoi recomandările 5 și 6 se referă la portalul Eurez și avem un uh, nou regulament adoptat în 2016 care conține cererea ca statele membre și Comisia să aibă un sistem uh, de măsurare a performanței. Am făcut acest lucru. Comisia, după o lungă discuție cu statele membre, a adoptat acest sistem de măsurare a performanței și acum el este implementat. Deci ambiția noastră este să facem uh, din uh, portal un instrument real de plasarea forței de muncă. Și ultimul comentariu legat de propunerea de a stabili o autoritate europeană în domeniul forței de muncă care să îmbunătățească schimbul de informații, cooperarea între autoritățile naționale și, de asemenea, posibilitatea ca această autoritate să ofere mediere în domeniul mobilității forței de muncă. E o propunere, sper că uh, acest raport uh, susține, justifică această propunere și sper că autoritatea legislativă va... Președintele întrerupe din nou, mulțumesc, în mod normal o scurtă prezentare înseamnă 15 minute. Nu 35 de minute, îmi pare rău. Îmi pare rău. Acum trebuie să ne oprim și o să-l uh, punem din nou pe ordinea de zi pentru o dezbatere mai uh, aprofundată. Mulțumesc. Cu acesta am ajuns la finalul acestui punct de pe ordinea de zi. Cred că trebuie să mai exersăm uh, asta cu, scurte, cu scurtele prezentări. Îi urez bun venit uh, ministrului de finanțe din Ucraina și uh, reprezentanților DigiNear. Ne bucurăm că vă avem alături de noi. Ucraina a fost de mai multe ori pe ordine noastră de zi. În mai 2016 am fost uh, în Ucraina și am luat notă și de raportul Curții de Conturi în acest sens. Ne bucurăm că puteți fi prezenți și că ne puteți pune la curent cu situația din Ucraina și cu uh, ce se întâmplă cu ajutoarele financiare. 8 miliarde subvenții și 5 miliarde sprijin macrofinanciar sub formă de credite până în 2014, 2015. Iar apoi, din 2014, avem un nou acord uh, de tip MFA, 2014-2020, 8 miliarde prin BEI și uh, BERD, uh, plus alte sume suplimentare. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună dimineața, doamnă președintă, doamnelor și domnilor eurodeputați. Sunt onorat să particip la reuniunea de astăzi a Comisiei CONT pentru a susține inițiativa pentru asistență macrofinanciară pentru Ucraina. Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea continuă a Ucrainei în ultimii ani <clears throat> și mai ales în ultimii patru ani. În ciuda progreselor fără precedent referitoare la aplicarea reformelor, în ultimii patru ani Ucraina se află tot într-o situație complicată din punct de vedere politic și economic, din cauza războiului hibrid și a lipsei de reforme în anii dinaintea războiului. Asta înseamnă că e nevoie de timp mai mult pentru a transforma total țara. Haideți să analizăm niște cifre comparativ cu 2014 și 2015, să vedem unde ne aflăm acum. Ca rezultat al războiului hibrid am pierdut 16% din PIB. Inflația a ajuns la 44%, deficitul bugetar la 5%, aproape 5%, iar rezervele băncii naționale au atins un nivel foarte scăzut. Moneda s-a depreciat de patru ori și depindeam în totalitate de relațiile comerciale și de furnizarea de gaze din Federația Rusă. Așa stăteau lucrurile în 2014. Acum, la patru ani distanță, am reajuns la creștere economică, o creștere economică de 3% pe an. Inflația pentru anul acesta va avea cam 9%. deficitul bugetar s-a redus la 1,7% anul trecut și am continuat să, să punem presiune ca să reducem deficitul bugetar. Rezervele băncii naționale sunt cam de 90 de 19 milioane de dolari. Nu mai depindem în totalitate de gazele din Rusia și ne-am diversificat, diversificat relațiile comerciale. Acest lucru, această transformare s-a uh, petrecut din cauza reformelor ambițioase puse în aplicare și datorită susținerii de la partenerii internaționali și, evident, Uniunea Europeană este principalul partener. În ultimii patru ani am realizat mai mult decât în ceilalți 23 de ani de când ne-am câștigat independența, până la începutul războiului. S-au făcut uh, descentralizarea, reforma sistemului de achiziții publice, uh, există nu, reforma sistemului de pensie, a sistemului de învățământ, am început uh, reforma sistemului medical, reforma sistemului bancar, a sistemului energetic, și avem și de asemenea un mecanism de combatere a corupției. Foarte mulți dintre dumneavoastră se gândesc ce se întâmplă în țările dumneavoastră și vă dați seama că asemenea transformări mari durează. De același lucru se întâmplă și în Ucraina. Unele reforme nu au fost aplicate în totalitate și avem nevoie de susținerea suplimentară pentru a ne asigura că reformele progresează. De asemenea, vrem să știm că poziția noastră financiară este întărită. Deci, dacă analizăm uh, anii, anul acesta, 2018 și 2019, situația e complicată apropo de echilibru financiar datorită faptului că anul acesta și în următorii doi ani, 2019 și 2020, vom atinge maximul plăților datoriei extenției. E vorba de o finanțare externă de vreo 6 miliarde de dolari, numai 4 pot să vină din împrumuturi comerciale. Sunt limitele impuse conform regulilor și programului FMI. Restul trebuie să vină din surse concesionale. Și evident, asta explică de ce sistemul macrofinanciar este atât de important pentru noi, pentru că este importanta sursă, cea mai importantă sursă de susținere. Trebuie de asemenea să înțelegem cu ce provocări ne confruntăm. Suntem într-un an preelectoral, este anul în care atenția se îndreaptă către altceva, se îndreaptă de la importantele transformări la altceva. Avem nu în continuare slăbiciuni instituționale, dar e moștenirea trecutului și avem nevoie de timp ca să reconstruim acest sistem și Ucraina nu face excepție. Întotdeauna ne-am confruntat cu provocări eh, mari, dar progresele din ultimii patru ani arată că reformele eh, câștigă teren și avem o echipă care dorește să facă reforme. Avem o problemă demografică, e o chestiune cu care trebuie să ne confruntăm pe termen lung, să planificăm viitoarea dezvoltare a țării și politicile de dezvoltare. Avem de asemenea un factor important, și anume oboseala populației, iar conflictul cu Rusia continuă. De deci ce e important? Toată lumea înțelege, dar din punct de vedere financiar Trebuie de asemenea să știți ceva, și anume 5%, mai mult de 5% din PIB-ul nostru se îndreaptă către apărare și securitate. Este unul din cei mai mari, uh, cea mai mari, cele mai mari cifre din lume. În ciuda acestor provocări, suntem în continuare angajați profund față de programul de reformă și dorim să punem în aplicare în totalitate acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Nu suntem în situația de a, și nici nu dorim să punem capăt acestui călătorii de transformatoare. Prioritățile cheie în acest moment sunt următoarele. Finalizarea reformei începute, uh, am adoptat o serie întreagă de legi uh, care stabilesc cadre importante pentru a reforma zonele cheie și acum e momentul să le punem în aplicare. Acesta este scopul următorilor câțiva ani. Asta include privatizarea, sectorul energetic, stabilirea, înființarea curții anticorupție pentru a întări mecanismul anticorupție care a fost construit de la zero în țara noastră. Asta include finalizarea reformei administrației publice. Am menționat doar câteva aspecte, dar evident sunt multe alte lucruri uh, în programul nostru. În contextul uh, asistenței macrofinanciare, N-am reușit să finalizăm toate condiționalitățile pentru asistența anterioară. Ca rezultat, la sfârșitul anului trecut, n-am primit 600 de milioane de euro din ultima tranșă, uh, care era deja cuprinsă în buget. Deci din 21 de condiționalități am îndeplinit doar 17. Cele patru condiționalități ne-au împiedicat să primim asistența macrofinanciară. A trebuit să luăm măsuri de urgență pentru a refinanța bugetul. Am reușit să facem acest lucru, l-am făcut prin împrumuturi pe termen scurt, dar au avut un efect asupra acestui an ceea ce face ca nevoia de asistență macrofinanciară pentru prima tranșă este, a devenit acută. Din punct de vedere financiar este un moment crucial pentru noi. Dar continuăm să ne ocupăm de îndeplinirea condițiilor care nu au fost îndeplinite, iar din patru, două au fost deja îndeplinite. <clears throat> iar celelalte două sunt pe cale de a fi îndeplinite. Ambiția noastră este să îndeplinim toate aceste cerințe care n-au fost îndeplinite în anterioara perioadă de asistență macrofinanciară până când se va aproba programul următor. Să vă spun care este contextul programului FMI, pentru că programele acestea sunt legate, așa cum este legat și programul Băncii Mondiale, și alte relații bilaterale. Am venit de la Washington, tocmai ce am ajuns de la Washington, unde am discutat uh, despre condiționalitățile pentru următoarea tranșă femeii și putem să le îndeplinim într-o scurtă perioadă de timp. Uh, echipa noastră a rămas la Washington ca să continue negocierile și sper că până în iunie vom putea să mergem în continuare cu următoarea tranșă de la femei. Ne dăm silința și femeiul ne susține în ciuda faptului că una dintre chestiuni este o chestiune de natură politică, e vorba de, de găsirea unor soluții care să ne permită să reformăm sectorul gazelor naturale fără a provoca instabilitate socială, pentru că de sectorul gazelor naturale este vorba. Acestea fiind spuse, aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru susținere și să vă rog să ne susțineți și de data asta. Avem nevoie acută de asistența macrofinanciară pentru a susține reformele și eforturile de reformă și, de asemenea, pentru a ne asigura că stabilitatea financiară a Ucrainei este garantată. Nevoia aceasta e presantă. Aș dori să vă asigurați că nu se întârzie procedurile, astfel încât să putem primi prima tranșă din asistența macrofinanciară cât mai curând cu putință. Poate că ar fi posibil, după părerea mea, la începutul toamnei. Mulțumesc. Ähm, Vă mulțumim pentru prezentare. Noi nu, suntem, noi nu facem politică externă, deci uh, ne interesează și detaliile. Puteți să ne spuneți ceva despre cele patru condiții rămase deschise? Uh, care sunt problemele? De ce sunt în continuare deschise? Care sunt uh, reticențele? Și după aceea vom da cuvântul și comisiei. Um, Vorbim despre cele patru condiționalități, două dintre ele, adică uh, interdicția pentru lemn, pentru cherestea, în al doilea rând, introducerea registrului creditorilor, apoi verificarea beneficiarilor Uh, și a proprietarului în care e beneficiar al firmei și a patra este verificarea automată a declarațiilor uh, electronice privind bunurile pe care le dețin oficialii publici. În ceea ce privește interdicția cu comerțul de cherestea, aici trebuie să depolitizăm problema, va fi revizuită de organismul de arbitraj conform acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În felul ăsta ne asigurăm că există o soluție pe masă conform acordului de asociere, se va găsi o, o soluție care nu va fi politică. Registrul creditorilor le a fost adoptată la începutul anului, deci foarte curând după Uh, decizia de a nu ne uh, facilita accesul la această tranșă a asistenței macrofinanciare. O lună mai târziu am adoptat uh, legea, deci chestiunea a fost rezolvată cât privește ultimul proprietar, beneficiarul real al proprietății asupra un firmei, vreau să accentuez un element când vorbim despre condiționalități. Condiționalitatea aceasta nu a fost formulată foarte specific. La început înțelegeam lucrurile diferit, nu știam exact ce trebuie făcut. Uh, dar a reieșit că în momentul ăsta Ucraina creează un nou mecanism care nu există în nicio țară din Uniunea Europeană. Acum lucrăm la un precedent care va fi folosit în toate statele Uniunii Europene. Deci avem nevoie de susținere, avem nevoie de experiență, pentru că nu vrem să fie un precedent prost. Avem un expert care vine de la dumneavoastră în Ucraina, a venit acum vreo lună de zile și se ocupă de acest cadru. Este o activitate în desfășurare, va dura ceva timp, dar vorbim de condiționalități. Când am identificat calea de mers, de parcurs, o parte de a condiționalității sperăm că va fi rezolvată până în momentul în care se va aproba programul. Iar cât privește verificarea automată a declarațiilor de avere, am uh, modificat abordarea față de acest aspect. M-am implicat eu personal, am rearanjat întreg procesul și ca rezultat toate chestiunile au fost rezolvate. Acum avem o, un cadru de timp, iar UNDP, care a avut această inițiativă și a dezvoltat softul, a lantat uh, licitația acum două zile, deci suntem pe calea cea bună și vom avea rezultate foarte curând. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Intuim deja problemele, însă am vrea câteva informații mai exacte. În numele Comisiei Europene are cuvântul doamna Matanova. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule ministru. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar vreau să adaug uh, ceva la cele spuse. Domnul ministru a prezentat o, cum, cum s-au întâmplat lucrurile. Noi susținem Ucraina uh, cu un program bilateral foarte mare și uh, Chiar și dumneavoastră și colegii noastre au fost în vizită în, în Ucraina acum un an și v-ați referit la asistența pe care o acordăm noi acolo. Vreau să spun că din 2014, când a avut loc uh, Revoluția Maidan, am susținut uh, uh, cu contracte foarte mari de construirea instituțiilor de stat, E vorba de cele 29 de condiții, iar comisia a, a, a fost foarte mulțumită de numărul de condiții și numărul de aspecte specifice. În ultimii trei ani s-a construit uh, o serie întreagă de programe solide, bine țintite, care susțin nu numai construirea instituțiilor de stat, dar și a instituțiilor anticorupție, a sistemului juridic, a administrației publice și descentralizării. Sunt cele patru elemente principale pe care le-am susținut, iar în acest moment, dacă ne gândim și la planul extern de investiții, pe care l-am pus la punct împreună cu Parlamentul European și pe care l-am lansat, asistența noastră se deplasează și către susținerea creșterii și a lumii mediului de afaceri. Avem un program de dezvoltare pentru IMM-uri și recent în ceea ce privește eficiența energetică pentru a susține, cum spuneam, dezvoltarea comunității de afaceri. Vreau să subliniez că în toate aceste programe și în toți anii aceștia, o parte din resurse au fost uh, folosite pentru a colabora cu statele membre și cu instituțiile financiare internaționale pentru a susține dezvoltarea specifică din cele patru domenii. Toate domeniile uh, pe care le-am menționat sunt însoțite de reforme uh, și condiții pe care le susținem pentru a susține reforma Domnul ministru a menționat acest lucru. De exemplu, împreună cu ministerul am pus la punct programe de gestionare financiară în care colaborăm cu Suedia, cu Lituania, cu Banca Mondială și cu FMI-ul și așa mai departe, într-o serie întreagă de alte domenii. De exemplu, în ceea ce privește instituțiile anticorupție, colaborăm cu guvernul Danemarcei, în administrația publică cu guvernul Poloniei și cred că și cu Suedia. Deci ă, există o serie o serie cuprinzătoare de programe de susținere care au fost puse la punct pentru a ă, susține reformele și vreau să mai spun ceva și eu vin dintr-o țară în tranziție și vreau să spun că reformele care au fost puse în aplicare și nu numai pe hârtie, ci au fost puse în aplicare realmente, este foarte sub... reformele acestea sunt substanțiale. Reforma pensiilor, a sistemului de învățământ, a sistemului de asistență medicală sunt foarte cuprinzătoare iar în societăți mai stabile, în democrații mai stabile, ar fi un lucru foarte greu de făcut. Deci susținem cu tărie guvernul Ucrainei și sperăm că vom reuși uh, să primim undă verde de la colegii de la DECFIM ca ei să poată fi ajutați în ceea ce privește dificultățile din bilanț, balanța de plăți. Mulțumesc! Mulțumim! Dacă ar fi simplu, n-am fi aici. Deci nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. Ce m-ar interesa pe mine, din punctul dumneavoastră de vedere, cele patru condiționalități rămase uh, care e poziția dumneavoastră și când credeți că se vor putea debloca fondurile rămase? Care sunt obstacolele ce au mai rămas? Asta ar fi prima mea întrebare. Și a doua, bun, întreaga poveste e complicată și întotdeauna, uh, în fine, dăm vina pe cei greșiți. Dar am văzut și la uh, vizita noastră cât de mare e rezistența. Am discutat cu deputați, uh, Uh, și îmi amintez această discuție uh, despre uh, refuzul de a-și declara averea. Și m-am gândit și eu atunci că ceva nu e în regulă aici. Cât de durabil este ceea ce s-a obținut? Mi se pare remarcabil că nu există numai pe hârtie ce s-a obținut, ci că într-adevăr s-a obținut, dar uh, Ehm, credeți că pot exista și regrese? Și din partea noastră m-ar interesa același lucru, domnule ministru. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cât de durabile sunt reformele? După părerea noastră, în fiecare zi vedem că și în Uniunea Europeană eh, și dincolo de gârlă, vedem că durabilitatea e relativă. Suntem durabili, nu în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană și dintr-o dată după aceea uh, părem a fi asediați uh, din partea societăților democratice. Nu pot să predic, prezic ce se va întâmpla peste 10 ani în Ucraina, dar uh, ce pot eu să spun? Mm, și domnul ministru s-a referit la acest lucru când a vorbit despre condiția aceea referitoare la adevăratul proprietar al unei firme. Unul din, unii dintre noi care au stabilit uh, aceste condiții și le-au scris pe hârtie au fost cam prea ambițioși. În uh, programul anterior de asistență macrofinanciară erau condiții pentru care nu exista precedent Nicio țară din Uniunea Europeană nu verifică adevăratul proprietar, nici Statele Unite nu verifică. Deci eh, speranțele pe care ni le-am pus noi în, uh, uneori pot fi prea mari. Trebuie să fim corecți față de noi înșine și să spunem că am fost mult prea ambițioși. Iar în ceea ce privește adevăratul proprietar, intrăm pe un teritoriu necartografiat. Iar experții acum, uh, împreună cu guvernul, încearcă să găsească o cale care să ne permită să spunem că s-a îndeplinit această condiție și că este credibilă. De fapt, în verificarea declarațiilor de avere, cred că, din nou, mă, mă, uh, măsura în care sunt, e cuprinsă condiția și cât de profundă este această condiție, Cred că e cea mai extinsă dintre toate. În țara mea nu poți să mergi până la nivelul la care mergem în Ucraina și cred că nici în țara dumneavoastră nu se poate. Uh, e o nu, sarcină foarte grea care face verificarea foarte dificilă. Deci sigur că trebuie să găsesc un sistem automat, dar de asemenea trebuie să ne dăm seama că aceste condiții au fost uh, realmente greu de îndeplinit. Deci, doamna președinte, rezistența cu, de care v-ați lovit uh, la, în Rada sau la anumiți demnitari publici este de înțeles. Pentru că în tranziție cei care au interese se luptă și nimeni nu vrea să dezvăluie tot ce trebuie să dezvăluie pentru că, de fapt, e o dezbatere vibrantă, vie, susținută de o societate civilă foarte puternică din Ucraina. Și vreau să mai subliniez un aspect în ceea ce privește percepția corupției. Ucraina e foarte sus dar cei care studiază corupția sistematic știu că în momentul în care guvernul începe să se ocupe de corupție, crește percepția, pentru că se dezbate în public, se critică în public, criticăm și noi, critică și alți donatori și totuși considerăm că a face avere și a face procesele transparente e cea mai bună manieră de a combate corupția. Deci cred că s-a produs uh, o modificare a paradigmei în ultimii trei ani în Ucraina. Adică o chestiune care era ascunsă sub uh, covor face parte acum din discursul public și e cea mai bună manieră de a-i face față. Mulțumesc. Ce spuneți despre celelalte trei condiții? din vechea perioadă de eh, asistență macrofinanciară. Am menționat deja declarația de avere, sistemul există, deci partea principală a condiției a fost să ca informațiile respective să existe. S-a făcut acest lucru acum un an jumate. Deci informațiile există și acum pun la punct uh, programul pe calculator ca să se facă verificare automată. Și există o metodologie de șantionare, așa cum face și Curtea de Conturi când revizuiește anumite cazuri. Vrem să ne asigurăm și am discutat acest lucru în pregărirea pentru noua perioadă de asistență macrofinanciară, Uh, vrem ca guvernul să se angajeze că va începe cu cazurile cele mai importante. Cu alte cuvinte, nu o să înceapă cu, eu știu, directorul unei școli amărâte cu care are 2000 de copii, ci o să înceapă cu dosarele sensibile din punct de vedere politic. Și în combinație cu acest program pe calculator, să sperăm că se va întâmpla. Apoi, uh, proprietarul real al firmei, aici e ceva mai complicat, trebuie să găsim uh, Eh, eu știu, eh, o asistență tehnică, avem consiliere tehnică, să vedem care sunt eh, elementele care ne vor permite să facem acest lucru, este activitate în desfășurare în ce privește interzicția privind lemul. Procesul de arbitraj a început conform acordului de asociere, se face acest lucru, iar registrul creditorilor a fost deja adoptat, deci cred că combinând, aducând împreună evoluția și crearea acestui program pentru verificarea automată a declarațiilor de avere și găsirea unei soluții pentru adevăratul proprietar, vom găsi eh, toate condițiile îndeplinite. Mulțumesc! Um, Trei persoane doresc să intervină. Colegul Țelăr, care a fost cu noi în Ucraina. Începem cu el. Mulțumesc. Bun venit, domnule ministru, și vă mulțumesc uh, pentru că sunteți disponibil să ne răspundeți la întrebări. Uh, asistența macrofinanciară se oferă uh, și pentru a sprijini sistemul monedei într-o țară, iar Ucraina în ultimii ani a fost afectată de o puternică inflație a monedei sale. Inflația este în continuare la aproximativ 14-15% din câte știu eu și una din cauze au fost uh, fluxurile de capital ce au părăsit Ucraina și care nu au fost uh, controlate, mai ales către bănci uh, în străinătate, falimentele băncilor au fost la ordinea zilei și averile sau activele se regăseau în străinătate. Doamna Riniatova, guvernatoarea băncii centrale, dacă nu mă înșel, Rinateva, care a fost până anul trecut la Banca Centrală, a îmbunătățit unele lucruri în ceea ce privește îmbunătăți, um, în ceea ce privește raportarea uh, băncilor. Cum se continuă cu acest proces? Pentru că, din câte știu, în continuare băncile străine sunt în continuare foarte prezente în Ucraina, bănci uh, rusești, dar și austriece, cum uh, se uh, supraveghează, se monitorizează ca averile să nu părăsească Ucraina înspre străinătate. Mulțumesc, domnul Vaughan. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am fost de asemenea în vizită în Ucraina și, într-adevăr, am văzut progrese când am fost acolo, mai ales în, ultimii, în ultimul an. Cred că două lucruri m-au frapat când am fost acolo întâi acuzațiile privind corupția și am avut senzația că nu exista capacitate atunci de a aborda subiectul. Ni s-a spus, de exemplu, că autoritățile locale și regionale nu puteau face față corupției, că forurile anticorupție la nivel național erau pe cale să fie create. Deci care sunt uh, progresele aici? Și al doilea lucru care m-a frapat a fost Uh, subiectul uh, asistenței macrofinanciare care mergea în bugetul central și ni se spunea că pentru că banii merg la bugetul central erau foarte greu de urmărit apoi. S-au făcut progrese din acest punct de vedere? Ni s-a spus că e greu să urmărești, să trasezi uh, parcursul banilor care merg uh, în bugetul uh, național, mai ales din cauza uh, conflictului cu Rusia. Deci Uh, s-au făcut progrese în a trasa cum se folosesc banii care vin de la bugetul european? Mulțumesc, doamna președinte. Uh, aș spune încă din stat că nu sunt de acord cu uh, poziția Comisiei legată de faptul că am pus standarde prea înalte în ceea ce presupune beneficiarul final al Uh, companiilor care activează în Ucraina. Și vă spun și de ce. Pentru că um, în Parlamentul European suntem la a patra comisie deja specială care încearcă să gestioneze relația cu paradisurile fiscale. Am avut, avem o listă a uh, paradisurilor fiscale și ea nu este completă și încă dezbatem ce țări să intre pe listă, ce țări să iasă de pe listă, care sunt criteriile Uh, uh, în urma cărora selectăm ce țări intră pe lista uh, paradisurilor fiscale, dar cel puțin în Panama Papers, scandalul Panama Papers, care totuși nu vorbește despre cea mai mare companie de avocatură dintr-un paradis fiscal și nici măcar nu vorbește despre cel mai mare paradis fiscal din, din lume, foarte mulți sau mulți Uh, politicieni de rang înalt din Ucraina aveau deschise companii în acel paradis fiscal, mă refer în Panama, uh, și chiar în timpul conflictelor din estul Ucrainei, în zilele conflictelor, când mureau oameni în Ucraina de Est, acești politicieni deschideau prin Cipru uh, firme paravan pentru afacerile lor. Deci situația este una reală, este una serioasă, iar cred că acea a treia condiționalitate pusă acolo este foarte bine pusă acolo și atunci când vorbim de susținere financiară din partea Uniunii Europene, trebuie să gestionăm ă, și aceste probleme legate nu doar de percepția ă, privind corupția, ci de situații reale, concrete, dovedite, cu documente, ă, situații pe care le-am discutat aici în acest Parlament. De aceea eu aș vrea să aflu mai multe fix despre această condiționalitate legată de beneficiarul final, pentru că, din punctul meu de vedere, este la fel de importantă ca și uh, aceea legată de lupta împotriva corupției și crearea instituțiilor care să lupte împotriva corupției. Uh, aș încheia spunând că uh, nu-i tehnic dificil. Uh, standardele nu sunt foarte înalte din punct de vedere tehnic. Există în acest moment tehnologia să afli în timp real cine deține o companie, să faci în timp real legătura dintre diferite companii și contracte pe care le-au avut anterior. Problema este și în Uniunea Europeană, și în Statele Unite, și și în alte state de voință politică. Și întrebarea mea finală este, există în Ucraina voința politică uh, să se creeze un astfel de mecanism? Ja, die stillen Teilhaber sind natürlich schon wichtig, die zu kennen. Weil... Da, bineînțeles, este important uh, să avem informațiile, pentru că numai așa se pot evita conflictele de interes. Înțeleg că este o condiție uh, importantă, mai ales cu uh, acționarii uh, așa numiți silențioși, am avut uh, probleme, deci este important să știem. Domnule ministru, cred că v-am adresat destule întrebări, vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Thank you very much. Uh... And I would like to start with... Mulțumesc. Aș vrea să încep prin a spune că așteptam vizita dumneavoastră, nu știam însă că a avut loc. Noi am vrut să ne întâlnim cu delegația dumneavoastră ca să avem mai mult timp, ca să vă explic ce se întâmplă. A fost în 2016. A, în regulă. Bun, deci data viitoare când uh, sunteți în Ucraina, uh, cu cea mai mare plăcere mă întâlnesc cu dumneavoastră. În ceea ce privește întrebările dumneavoastră, în ceea ce privește fluxurile de capital ce părăsesc uh, țara și cum ne asigurăm că banii nu mai părăsesc țara. Și rolul și statutul sectorului uh, bancar și uh, reforma în acestui domeniu. Uh, fostul guvernator al Băncii Centrale a făcut o treabă foarte bună în reformarea sistemului bancar. A fost foarte curajoasă, a luptat împotriva intereselor, a luptat împotriva problemelor atât de prezente în ultimii ani. S-a obținut mult 90 de bănci au fost uh, închise, au fost scoase din sistemul bancar. Am naționalizat cea mai mare bancă din țară. Din punct de vedere al implementării, a fost uh, cel mai uh, dificil lucru pe care l-am făcut împreună cu această uh, guvernatoare. Acum vedem că sistemul bancar uh, uh, s-a mai curățit. Cea mai mare bancă, privat banc, uh, deținută de cei mai mari oligarhi, doi dintre cei mai mari oligarhi din țară, este acum deținută de stat. Ministerul de Finanțe este acționar al acestei bănci, iar acum con controlăm 55% din sistemul bancar. Deci, totul depinde acum de Banca Națională Însă v-ați referit, uh, uh, v-ați adresat întrebarea și uh, Ministerului de Finanțe. Ce facem noi ca acționar a 50%, 55% din sistemul bancar pentru a ne asigura că sistemul bancar se dezvoltă, că nu există fraudă și așa mai departe. De curând am adoptat strategia care abordează toate aceste puncte și uh, rezultatul va fi o transformare al uh, sistemului bancar și în următorii ani vom reduce acest pro procentajul de la 55% la 24%. Se va face printr-o privatizare făcută în mod transparent. Ne așteptăm uh, ca bănci europene să intervină și să joace un rol în sistemul bancar. Atât despre bănci. avem uh, sectoare mai importante pe care trebuie să le abordăm. Finalizăm uh, BEPS, uh, am, am aderat la BEPS și anul acesta trebuie să adoptăm standardele minime. Apoi revizuim toate acordurile bilaterale privind tratatele de dublă impunere, am adaptat uh, taxele acolo unde erau reduse, le-am adaptat, le-am adaptat la uh, mediile OCDE. Uh, și asta uh, schimbă fluxurile, pentru că banii nu se duc oriunde, se duc acolo unde sunt ratele cele mai scăzute. Asta am făcut. Am semnat de curând cu țările de jos, așteptăm ratificarea cu Ciprul, deci am fost destul de activi. Spălarea banilor, ministerul meu a dezvoltat o nouă lege în conformitate cu practicile internaționale, o lege cuprinzătoare care abordează toate subiectele, inclusiv domeniul bancar. Am uh, supus asta, am uh, depus asta în Parlament, așteptăm să fie adoptat în curând. Asta în ceea ce privește fluxurile de capital. În ceea ce privește corupția. Here I can tell you. Aici vă pot spune uh, mai mult decât să descriu ce a făcut uh, guvernul. Înainte să devin ministru, am lucrat în administrație și am fost uh, șeful delegației ucrainene la Grega și am Personal am lucrat la crearea unui, unui birou uh, național anticorupție uh, și am lansat sistemul de declarații care de fapt a deschis ușa Ucrainei la regimul de călătorie fără vize în Europa. Și pot să vă spun, uh, înțeleg toate interdependențele. Deci când spunem că un tribunal anticorupție este necesar pentru a completa structura anticorupție, lucrurile așa sunt. Pentru că vedem că Agenția pentru Prevenirea Corupției identifică anumite lucruri, Biroul Național de Corupție investigează cazuri, dar nu există un tribunal care să le judece. Deci crearea unui tribunal anticorupție nu doar că răspunde uh, cererilor externe, oamenii ucrainieni îl cer. Pentru că ce a dus pe oameni în stradă în timpul Revoluției Maidan Bine, întâi uh, faptul că se punea sub semnul întrebării integrarea europeană, dar în mod egal furia față de fenomenul corupției. Deci, evident, aceste cereri trebuie abordate și stabilirea unei, unui tribunal anticorupție este foarte important și pentru asta trebuie să adoptăm o lege potrivită. Asta e o condiție necesară, dar nu și suficientă. În următorul an va trebui să creăm această instituție și să fie independentă, să se bucure de încredere, pentru că dacă nu se va bucura de încredere, nu avem nevoie de ea. De aceea este atât de important să facem uh, lucrurile cum trebuie, să nu, uh, să nu o luăm pe scurtătură. Deci, Capacitatea instituțională e foarte importantă. Biroul Național Anticorupție a fost creat de la zero. 600 de oameni luați nu din vechiul sistem, ci oameni noi, pregătiți, instruiți și care acum dau rezultate. La fel se aplică la toate instituțiile. Deci capacitatea se construiește de la zero. Acum, Susținerea bugetară, transparența sistemelor macrofinanciare. Sper că mă înțelegeți. În calitate de ministru, trebuie să mă asigur că toți banii pe care avem în buget sunt folosiți și putem controla modul în care sunt folosiți și susțin prioritățile noastre și sunt folosiți eficient. Deci este foarte important să putem avea încredere în acest mecanism, pentru că nu putem uh, identifica sursa tuturor banilor care vin în buget. E important. Și noastră puteți, să, trebuie să puteți să aveți încredere în modul în care gestionăm banii ca, pe care ni trimiteți. Avem un principiu. Nu finanțăm instituții nereformate. De exemplu, uh, eu pot vedea că Procuratura Generală nu este complet uh, reformată și atunci îi constrâng prin investiții. Deci vreau o reformă completă și pe aceea susținem financiar, la fel și cu alte instituții. Asta este abordarea pe care o avem în guvern. Așadar, banii intră în buget, nu știu cum să asigur trasabilitatea, dar trebuie să asigurăm un management mai bun în interior ca să, uh, și sunt dispus să vă dau mai multe detalii. În ce privește documentele Panama, scandalul Panama Papers, vă pot spune că aveți dreptate. În primul rând, în legătură cu faptul că atunci când informațiile devin publice, trebuie să existe niște reacții. Și, mă rog, există mai multe tipuri de reacție și cred că una dintre reacțiile cheie va fi reprezentată de alegerile următoare. Dacă nu e important pentru ucrainieni, de ce ar trebui să mai fie important pentru altcineva? Așteptăm. Informația este publică, s-au dat niște explicații, dar poporul ucrainean va trebui să judece. Anul viitor uh, vom avea două rânduri de alegeri în țară. Începește voința politică? Da, există, este o voință politică. Există o voință politică să curățăm sistemul, să ne asigurăm că banii rămân în țară, că impozitele sunt plătite. Există voință politică. Există rezistență, o, da, o rezistență enormă. Dar, încă o dată, pas cu pas facem progrese și de succesul nostru, succesul nostru va fi judecat de poporul ucrainean. Ei vor spune dacă am făcut o treabă bună sau nu. Și pe chestiuni tehnice, pot să vă spun că încă este foarte dificil să dovedești, mai ales când uh, ai uh, uh, un lanț de proprietari, e foarte dificil să dovedești că o persoană anume e proprietarul a ceva. Pentru că în Panama Papers au apărut numele proprietarului, dar de atunci sunt sigur că mulți oameni au făcut, uh, au luat anumite decizii, ca să spun așa, au făcut o analiză și și-au acoperit aceste probleme. Deci problema a fost să identificăm beneficiarul uh, final. Și asta e problema cea mai grea, grea nu doar în Ucraina, ci și peste tot în lume. Cum putem face asta? Nu știu, trebuie să găsim soluții uh, împreună și nu va fi un proces fix. Întotdeauna va fi dificil pentru că lucrurile se vor schimba în permanență. Eu, și e o problemă globală, evident. Mulțumesc. Comisiune, bitte. Mulțumesc. Comisia, vă rog. Doamnă președinte, domnule ministru, vă mulțumesc. Foarte pe scurt, dacă pot să încep cu întrebarea domnului care a trebuit să plece legat de eh, cadrul financiar eh, de susținere. E un instrument care ajută bugetul. El merge, banii merg direct la buget ca să compenseze problemele în balanța de plăți. Ucraina Uh, e destul de bine în clasamentul transparenței bugetare și uh, ministrul a menționat un lucru în introducere, pe altul nu. A spus că în ultimii trei ani, deși a fost uh, în stare de război și cu 5% din PIB pe cheltuieli de apărare, deficitul bugetar s-a redus de la 10% la 1,7%. Deci o scădere e de 5 ori mai mică în ultimii 3 ani. Așadar, faptul că sunt niște constrângeri bugetare se vede din cifre. Dar o cifră și mai interesantă este că în ultimii trei ani cheltuielile publice ca procent din PIB au scăzut de la 13, cu 13% de la 53% la 40%. Deci o scădere a procentajului din PIB uh, care se duce în cheltuieli publice. Uh, aceia dintre noi care se uită la eforturile eroice ale președintelui francez de a reduce uh, cheltuielile bugetare cu 1-2% și vedem ce reacții sunt în Franța la asta, dacă vă gândiți la o, crește, o scădere de 13% în ultimii ani, asta permite și, un anumit, uh, și o anumită țintire. Da, deci susținerea noastră financiară se duce în bugetul uh, general pentru că el trebuie să compenseze dezechilibrele uh, din balanța de plăți, dar din punct de vedere al transparenței bugetare, Ucraina este una dintre țările care performează cel mai bine. În ce privește anticorupția, un, lucru, un comentariu foarte scurt în uh, medii instituționale slabe, în afară de a pedepsi corupția atunci când ea deja apare, deci de a avea instituții de investigații și, de, uh, și tribunale uh, puternice. Și asta e important și, sigur, în Ucraina încă nu sunt la nivelul la care am vrea să fie, Eh, sistemul judiciar încă este în proces de reformă, trebuie să se creeze Tribunalul Anticorupție, suntem foarte stricți în legătură cu asta, la fel toată comunitatea internațională, femei și mai departe, pentru că eh, există acest uh, oficiu anticorupție, dar după aceea, care investigează, dar uh, tribunalele după aceea nu continuă munca. Aici încă lucrurile trebuie îmbunătățite, dar Ucraina a avut mare succes în a Uh, reduce uh, posibilitatea corupției și scăderea cheltuielor publice de la 53% la 40% nu se produce doar din uh, câștiguri de eficiență, ci este și rezultatul reducerii spațiului pentru corupție. Și menționez patru zone care au cele mai supuse la corupție. În primul rând, arbitrajul uh, dat, facilitat de uh, rata fixă de schimb, deci manipularea ratei de schimb, lăsau hrivna să uh, se prăbușească. Această oportunitate s-a închis. În al doilea rând, sectorul bancar și ministrul a menționat peste 90 de licențe bancare au fost ridicate. Regulamentele prudențiale în Ucraina sunt foarte stricte și sistemul e foarte bine condus. Problema băncilor ucrainene este că au lichiditate în exces și pentru că cerințele uh, sunt atât de stricte încât foarte puțin bani se duc în sectorul productiv, pentru că sunt condiții foarte dure. Deci există o situație în Ucraina, ca și în Europa, băncile au exces de lichiditate. Ăsta e un semn că regulamentul prudențial funcționează, că regulile de prudențialitate funcționează și corupția din sistemul bancar a fost eliminată așadar. A, treia, a, a treia zonă e o chestiune cunoscută la nivel internațional. Uh, uh, prin introducerea sistemului de achiziții publice electronice Prozoro, s-a economisit aproximativ 1% din PIB prin acest sistem de achiziții publice și mai sunt și alte um, instrumente care vor fi create, uh, de exemplu, returnarea de TVA, un alt, uh, uh, o altă sursă de corupție. A fost făcută automat și a fost transformată într-un sistem automat, dar cred că cel mai mare, nu știu exact procentul, dar decizia guvernului din mai 2016 de a egaliza uh, prețurile plătite la benzină de uh, persoane fizice și de firme, această decizie a eliminat corupția peste noapte și cifra arată că monopolul gazului Naftogaz într-un an avea o pierdere de 8 miliarde de dolari și în anul următor avea un profit de 1 miliard. Deci această diferență de un miliard nu vine din creștere de eficiență. Nu pot cuantifica cât, dar cea mai mare parte din această diferență s-a datorat eliminării uh, corupției. Deci asta pe partea de prevenire. Încă mai au uh, o cale de mers uh, în ce privește construcția instituțiilor care vor susține și partea punitivă. Și asta mă duce la ultimul comentariu Sigur, există corupție în Ucraina, sigur, există oligari foarte puternici, da, evident. Aș zice că sunt mult mai sărași decât erau acum trei ani, dar în continuare sunt uh, fabulos de bogați. Dar, deci, în uh, Panama Papers, sigur, ați văzut uh, nume ucrainiene, dar după cum știți, Comisia este uh, în avangarda rezolvării problemei uh, jurisdicțiilor non-cooperante și avem o clientelă de țări și am avut uh, și cazuri de țări care inițial erau pe lista neagră, acum sunt pe lista gri, dar Ucraina nu este una dintre ele. Deci Ucraina ca și țară, nu. Da, sunt indivizi care au ascuns bogății fabuloase, uh, inclusiv în paradisuri fiscale, dar Ucraina ca țară nu a fost niciodată pe lista paradisurilor fiscale. Deci asta ca să clarific, clarificăm uh, uh, situația și cum am menționat, uh, anticorupția este unul dintre proiectele noastre cheie pe care îl uh, avem împreună cu guvernul danez ca să ajutăm și la construcția uh, instituțională și la întărirea instituțiilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, uh, admirăm uh, reformele făcute. Vă mulțumim, domnule ministru, pentru prezență, mulțumim comisiei pentru informații și pentru schimbul de opinii. Cred că menținem legătura. Am văzut că avem de lucru, dar nu putem decât să vă încurajăm să mergeți uh, pe aceeași cale Uh, progresele sunt uh, impresionante, știm că uh, e greu totuși, dar când ne spuneți că ați obținut progrese, ne mulțumim și cu acest răspuns. Poate la finalul anului va fi făcut acel studiu pe care îl așteptăm. Mulțumesc încă o dată, toate cele bune și mult succes! Cu acesta trecem la următorul punct de pe ordine de zi, punctul 7, o scurtă prezentare a raportului special 7-2018 privind uh, ajutoarele de preaderare pentru Turcia. Este o, uh, o prezentare pe scurt. Are cuvântul doar raportoarea doamna Jacobson. Thank you, Chair, ladies and gentlemen. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vă prezenta raportul special privind asistența pentru preaderare acordată Turciei de către Uniunea Europeană. Republica Turcia a, turcă a jucat un rol în relații internaționale, este un partener cheie în apărare, uh, politică externă și comerț și din 1999 a fost o țară candidată la statutul de membru al Uniunii Europene. În parteneriat cu autoritățile turce, uh, Asistența de preaderare consistă uh, în um, sprijinirea unor proiecte în domeniul statului de drept, guvernanță, agricultură, infrastructură și dezvoltarea de resurse umane. Turcia este benef- uh, cel mai mare beneficiar al uh, ajutorului european în afara Uniunii Europene între 2007 și 2013. Alocările IPA, deci de preaderare, au fost de 4,6 miliarde de euro, și pentru perioada 2014-2020 s-au alocat 4,5 miliarde de euro. Procesul de aderare la Uniunea Europeană a fost foarte încet și până în 2017 numai 16 din 35 de capitole au fost deschise pentru negocierile de aderare. Numai un singur capitol a fost închis. <clears throat> Mai ales după um, tentativă de lovitură de stat, Turcia a impus o stare de urgență și au avut loc uh, concedieri și dețineri arbitrare, ceea ce uh, a dus la reticențe din partea Uniunii Europene. Ce am uh, analizat în timpul auditului? Am analizat implementarea IPA în Turcia. Obiectivul este ca țările să se alinieze cu condițiile uh, Uh, statutului de membru și consolidarea capacității administrative. Am analizat dacă fondurile de preaderare au fost bine gândite de comisie și dacă asistența de preaderare a fost eficientă și eficace în a sprijini sectoarele uh, necesare din Turcia. Care au fost rezultatele? Am ajuns la concluzia că obiectivele IPA au fost bine gândite de comisie, însă în practică, fondurile de preaderare folosite în Turcia nu au uh, răspuns la nevoi fundamentale în domeniul independenței, imparțialității justiției, luptei împotriva corupției la nivel înalt și a criminalității organizate, libertatea presei și în consolidarea societății uh, civile. Toate acestea domenii sunt domenii în care este nevoie de uh, Uh, reforme. De asemenea, Comisia nu a folosit uh, foarte mult condiționalitatea IPA pentru a sprijini reforme în sectoarele prioritare, uh, acolo unde progresele erau insuficiente. Rare ori, Comisia a folosit posibilitatea de a schimba managementul proiectelor prin care Comisia preia gestionarea de la autoritățile naționale sau ia măsuri Uh, sub formă de corecții dacă nu sunt respectate regulile. Posibilitatea de a suspenda fondurile dacă nu este respectat principiul statului de drept uh, nu este prevăzut în mod explicit uh, în regulamentul IPA. În ceea ce privește implementarea, proiectele auditate au dus la rezultatele intenționate, chiar dacă acestea adesea erau întârziate. În general, în 13 din 14 proiecte pe care le-am auditat, Comisia și autoritățile turce au uh, furnizat rezultatele planificate, dar 8 uh, dintre proiecte au fost uh, cu întârzieri. De asemenea, am descoperit lipsuri în monitorizarea performanței proiectelor și întârzieri semnificative, de cele mai multe ori din cauza unei lipse de voințe politice din partea autorităților turce înrăutățită de ultimele evoluții. Și, bineînțeles, acum reformele, se, se constată regrese în domeniul reformelor. Noi, ne-am sta, noi am, uh, sta, am redactat cinci recomandări pentru comisie. Fondurile ar trebui să țintească mai bine domenii în care este nevoie de reforme pentru a se face progrese credibile către aderarea la UE. Comisia Europeană trebuie să îmbunătățească evaluarea um, abordării sectoriale pentru a acoperi toate domeniile. Ar trebui să crească condiționalitatea uh, la proiecte, monitorizarea performanței proiectelor trebuie îmbunătățită și Comisia trebuie să uh, recupereze întârzierile, Uh, folosind uh, gestionarea proprie, ținând cont de sume. Comisia a acceptat recomandările noastre și le mulțumesc pentru cooperarea la acest audit. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă, dacă timpul ne permite, vă răspund cu plăcere la întrebări. Mulțumim, doamna Jacobson. Am să-i dau cuvântul acum Claudiei Schmidt, raportoare pentru acest raport uh, special. Vă amintesc că avem de face mai cu o scurtă prezentare. Doamna Schmidt, da, un uh, raport scurt cu observații foarte lungi. Uh, rapoartele curții de conturi întotdeauna mi se par foarte interesante. Acesta m-a frustrat pentru că, spre osebire de ceea ce s-a spus de către reprezentanta curții de conturi, uh, pentru mine acest raport nu este atât de pozitiv nici din punct de vedere al Turciei, dar nici din punct de vedere al acțiunilor sau lipsei de acțiuni uh, a Comisiei. Mi se pare destul de înfricoșător să citesc negru pe alb uh, ceea ce a descoperit Curtea de Conturi um, și ceea ce noi de fapt bănuiam. Un citat aș vrea să vă menționez. Scrie, în realitate, la utilizarea fondurilor pentru obiectivele IPA 1 s-a, uh, nu s-a ținut cont de unele cerințe uh, de bază, de exemplu, independența justiției, combaterea corupției la nivel înalt și um, a orga- criminalității organizate, libertatea presei, evitarea conflictelor de interes și consolidarea societății civile și a verificărilor externe. Conform analizei Comisiei, progresele în aceste domenii de mai mulți ani sunt nesatisfăcătoare, pentru că lipsește voința politică din partea autorităților turce. Numai această propoziție pentru mine înseamnă, dacă nu vor, să o lăsăm baltă și să terminăm cu teatrul. E foarte frustrant să citești că la fiecare dintre aceste proiecte, cu excepția uneia, lipsea voința politică. Uh, celelalte uh, motive sunt prea puțin personal administrativ și alte lucruri nesemnificative. Practic, noi cheltuim sume enorme uh, și este inacceptabil, mai ales dacă ne dăm seama că Turcia nu face decât să se îndepărteze de Uniunea Europeană. Știu că există colegi, printre altele și comisarul Han, care văd lucrurile puțin diferit față de mine pentru că mai uh, au speranța că ar putea să aibă un sens să continuăm cu aceste negocieri de preaderare. Dar câți ani trebuie să negociem? Deja din 1999 negociem și lucrurile în loc să se îmbunătățească, se înrăutățesc. Poate, la un moment dat, uh, trebuie suspendate fondurile, poate chiar oprit uh, procesul. În raport s-a spus de mai multe ori că nu are nimic de a face cu refugiații și taberele de refugiați în Turcia și trebuie făcută această separare. Într-adevăr că poate Turcia sprijină Europa, dar pregătită pentru aderare nu este. Mi-a fost greu să filtrez întrebări către comisie. Mi-ar Aș vrea o poziție generală din partea Comisiei și nici nu este suficient dacă uh, Curtea de Conturi recomandă uh, dacă Comisia spune că acceptă recomandările Curții de Conturi, ce înseamnă că acceptă uh, aceste recomandări? Se schimbă ceva sau totul rămâne la fel? Deci ce înseamnă foarte concret când Comisia este de acord cu recomandările Curții de Conturi? Încă un lucru, această condiționalitate la IPA, de ce nu se folosește? Mai ales când progresele sunt atât de nesatisfăcătoare. De ce nu se folosește această condiționalitate sau această recentralizare? De ce nu s-a folosit ea? La IPA 1 există posibilitatea suspendării fondurilor în cazul în care nu sunt respectate principiile democrației și statului de drept. La IPA 2, această opțiune nu mai există în mod explicit. Mă gândesc uneori că uh, suntem chiar neglijenți, irresponsabili când e vorba de atâția bani și ne dăm seama că partenerii nu sunt motivați deloc, ci din potrivă merg în direcția opusă. Ei bine, atunci trebuie să încetăm să ne mințim pe noi înșine. Aș putea să continui, dar nu mai am voie. În numele Comisiei Europene, doamna Matanova. Madam Chair. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc foarte mult. Voi vorbi pe scurt. În primul rând vreau să arăt că pe parcursul acestui proces am avut relații exemplare și discuții și colaborare cu Curtea de Conturi. Vreau să mulțumesc foarte mult uh, raportoarei și colegilor. Doamna Schmidt, împărtășim uh, nemulțumirile dumneavoastră privind uh, Turcia și evoluția politică. Este o juxtapunere interesantă față de Uh, discuția cu Ucraina, unde există măcar voința politică și dorința de a face ceva. Situația din Turcia este diferită. Vreau să spun că în materie de preaderare, nu Comisia, ci statele membre au uh, beneficiul unanimității pe parcursul întregului proces și vreau uh, să vă spun cum au reacționat concret la recomandările făcute de curte. În primul rând, în 2017 am redus finanțarea cu 89 de milioane de euro, iar în contextul dialogului strategic cu Parlamentul European, comisarul Han pe 20 martie a fost aici și a prezentat propunerea Comisiei de a tăia 759 de milioane de euro din instrumentul IPA ca finanțare pentru Turcia. E vorba de 253 de milioane de uh, euro pe an pentru 2017, 2019 și 2020. Asta e propunerea făcută de comisie și suntem de acord și doamna că a accentuat acest lucru, era raportor. Spunea că trebuie revizuit finanțarea IPA pentru Turcia, atât în ceea ce privește capacitatea scăzută de absorpție, care e legată în Turcia de voința politică și de asemenea și alunecarea în ceea ce privește reformele. Deci, prima măsură, reducerea finanțării. În al doilea rând, am reorientat asistența către prioritățile importante, cum ar fi democrația, drepturile fundamentale, susținerea societății civile și participarea la programele Uniunii Europene. Pentru perioada următoare, 2018-2020, ultima parte din CFM, am propus uh, asistența pentru democrație și pentru statul de drept. În acest context am pus capăt finanțării unui proiect din domeniul sistemului juridic, pentru că acolo uh, s-au înregistrat regrese și ne facem probleme în ceea ce privește independența a acestui organism, adică Consiliul Judecătorilor și Procurorilor, am pus mai mult accent pe condiții în abordarea noastră și vom continua să dedicăm mai multă atenție pentru că suntem din ce în ce mai buni la a stabili condiții. Vom continua pe această linie și, în ultimul rând, am făcut pași pentru a spori fondurile care sunt administrate direct de delegația Uniunii Europene, spre deosebire de gestionarea indirectă prin autoritățile turce. De exemplu, am mutat în 2017 programele care susțin societatea civilă le-am mutat de 89 de milioane de euro, le-am mutat de sub gestionarea autorităților turce la delegația Uniunii Europene și sunt gestionate de delegație. O să vedem dacă sunt alte șanse în programele celelalte uh, să mutăm uh, banii sub gestionarea directă a delegației. Mulțumesc! Mulțumim! Cu aceasta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Prezentare pe scurt chiar înseamnă prezentare pe scurt, dar Cred că vom mai avea acest subiect pe ordinea de zi, pentru că va trebui să discutăm despre cum continuăm cu acest întreg uh, subiect. Îmi pare rău, nimeni nu are dreptul să intervină, pentru că dacă nu, continuăm la nesfârșit. Sunt doar 15 minute. Îmi pare rău. Bun, cu aceasta am ajuns la finalul acestui punct de pe ordinea de zi și la finalul uh, reuniunii cu ușile deschise. Am să rog pe toată lumea să părăsească sala, cu excepția membrilor și, bineînțeles, al consultanților. Toți ceilalți uh, sunt rugați uh, să părăsească sala, dacă se poate în liniște. Ich möchte, dass wir auch die, äh, den, äh, die Übertragung im Web Aș vrea să oprim și transmiterea uh, pe internet. Mulțumesc. Începem, deci, ședința cu ușile